din păcate, își pierde în ce în ce mai mult încrederea în Uniunea Europeană. Haideți să încercăm să inversăm această tendință negativă. Mulțumesc! Grație la discuție. Mulțumesc! Se încheie dezbaterea aici. Votul va avea loc mâine, începând cu orele 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, întrebarea cu solicitare de răspuns rol în ce privește pescuitul nedurabil de macro în zona de nord-est a Oceanului Atlantic. Dau cuvântul autorului, domnului Gallagher, 5 minute. Vă mulțumesc. Vreau să subliniez acest aspect deosebit de important și anume pescuitul nedurabil de macrou în zona de nord-est a Oceanului Atlantic. Vreau să reamintesc uh, comportamentul irresponsabil a insulor Feroe și a Islandei care și-au stabilit uh, cote unilaterale de 123.000 de tone. Este complet inacceptabil și este o amenințare a stocurilor uh, de macro din această zonă a Atlanticului pe termen lung ar trebui ca pescuitul macroului să fie suspendat în această regiune, pentru că dacă stocurile vor scade în ritmul în care Islanda și insulele Feroe vor să pescuiască această specie, vor exista pierderi inestimabile pentru flota europeană. Ar trebui să existe o colaborare între toate părțile, pentru că altfel, dacă nu se iau niciun fel de măsuri, atunci uh, uh, stocurile vor fi afectate în uh, um, mod iremediabil. S-a crescut de la 1% până la 23% între 2006 și 2012 cota Islandei și a insulelor uh, Feroe. De altfel, insule Feroe în, în timpul aceleași perioade și-au mărit cotele de 6 ori. Dacă le însumăm pe cele două, acestea reprezintă peste 51% din toate capturile totale recomandate de Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime sunt niște practici de pescuit nesustenabile și se opun regulamentelor 1026 și 1022. Dacă Islanda și insulele Feroe au uh, chestiuni de evocat, atunci să o facă. Nu este normal să stabilească aceste cote unilaterale, cum spuneam, de 123.000 de tone. Cotele prevăzute în planul de gestionare erau Uh, uh, mult mai mici. Comisia a primit un mandat foarte puternic din partea Parlamentului, cu o mare majoritate și vă cerem cu insistență să respectați acest mandat și să luați măsurile care se impun. În calitatea mea de raportor, vă cerem să luați măsuri imediat. S-a terminat cu perioada discuțiilor și a negocierilor. Acum trebuie să luați măsuri pentru a salva această industrie. Așa cum am mai spus, în acordul cadru au existat multe dispoziții și reglementări și ne este foarte greu să înțelegem de ce Comisia și doamna comisar ignoră marea majoritate a deputaților din acest for. Sunt convins de faptul că vă dați seama că pescuitul excesiv va duce la o adevărată uh, situație devastatoare pentru industrie. 12 runde de negocieri unde nicio parte care a participat nu a venit cu niște propuneri serioase. Și oricum vor continua să facă astfel dacă nu se iau niciun fel de măsuri. Eu îmi doresc să discutăm cu insule Feroe și cu Islanda, dar credem că noi trebuie să le dovedim că vrem să avem un pescuit sustenabil a stocurilor de macro. Doamnă comisar, ați promis acest lucru pe 19 octombrie în fața comitetului nostru. Nu putem să spunem că și Islanda și insulele Feroe au un comportament responsabil pentru că când noi ne reducem efortul de pescuit, ei nu fac decât să îl mărească și, cum spuneam, în mod unilateral. Dacă am luat sancțiuni comerciale împotriva lor, atunci am dovedi că suntem serioși în atitudinea noastră așa cum m-a rugat și domnul Gabriel Mato, care este raportor pe această chestiune din partea Comisiei de Pescuit, vă rog să facem în așa fel astfel încât insulele Feroe și Islanda să își modifice uh, maniera de a pescui, pentru că nu e normal ca numai două state să pescuiască mai mult de 51% din tot stocul. Trebuie neapărat să avem un pescuit durabil. Toată lumea este de acord cu acest lucru, dar nu se reflectă în deciziile pe care le-a luat comisiile, sau mai bine zis, pe care încă nu le-a luat. Trebuie să avem măsuri comerciale adecvate ca să descurajăm aceste metode, cum spuneam, nesustenabile și de neacceptat este momentul să trecem la fapte. Ați primit un mandat puternic pe care îl Treceți cu vederea, doamnă comisar. Eu mi-am pierdut încrederea. Eu nu mai am încredere în politica comună de pescuit și sper din tot sufletul că aveți niște vești bune pentru noi în această seară și că o să ne spuneți, că o să vă gândiți serios cum puteți să reacționați așa cum se cuvine, doamnă comisar. Grazie. La parola la comisar. Mulțumesc. Care Thank you, Mulțumesc, domnule Vreau să-i mulțumesc domnului Gallagher pentru că a menționat acest subiect care este foarte important. Am mai discutat aici în Parlament despre consecințele pescuitului în exces, pescuitul realizat de insulele Feroe și de Islanda asupra stocurilor de pește și asupra ocrotirii acestor specii. Pot să vă spun că împărtășesc preocuparea dumneavoastră referitoare la impactul acestor acțiuni asupra situației pescarilor noștri și mai ales impactul asupra comunităților locale de, pesc de pescari. Vasele mici nu au uh, nicio alternativă și sunt de acord că pentru acestea situația e foarte dură. Așadar, urmărim uh, evoluția cu foarte mare atenție și uh, încercăm pe foarte multe căi să facem presiune asupra guvernului islandez și asupra guvernului insulelor Feroe ca să reușim să uh, convingem aceste state să-și schimbe politica. Sper că până la urmă să reușim să revenim la negocieri cu toate guvernele statelor vecine. Deși deocamdată nu este cazul, deci urmează să mai vedem ce mai putem face. Pe scurt, opțiunea sancțiunilor comerciale este sigur în discuție. Cu toate acestea, este important să analizăm cu mare atenție două aspecte foarte importante. În primul rând, trebuie să ținem cont de condițiile legale care trebuie întrunite și, în al doilea rând, trebuie să ne gândim foarte bine la uh, momentul când să acționăm. Pot să vă spun, deci, că discutăm cu statele membre despre opțiunile posibile. În Consiliu, săptămâna viitoare, mă voi întâlni la Bruxelles cu ministrul norvegian de resort și sper să ajungem la o decizie comună. Noi am dorit o decizie comună cu guvernul norvegian pe această temă. Vreau să spun că Comisia a analizat aspectele de procedură și are obiectivul de a accelera procesul decizional. Deci, dacă ne vom hotărâ să mergem înainte, să știți că pregătirile sunt făcute deja pentru accelerarea procedurii. Vreau să vă asigur de faptul că vă vom informa Uh, după săptămâna viitoare de situație, după ce vom finaliza negocierile cu guvernul norvegian. Asta despre uh, Macron. În ceea ce privește Heringul, situația este clară, din păcate. Sigur că um, Comisia regretă comunicarea făcută în 26 martie de insulele Feroe, conform căreia Acestea intenționează unilateral să își tripleze cel puțin cotele. Este inacceptabil și tot inacceptabil este faptul că insulele Feroe au părăsit masa negocierilor multilaterale. Așadar, Comisia și partenerii norvegieni, într-o declarație comună, și-au exprimat uh, îngrijorarea și au făcut apel la insulele Feroe cerându-le inversarea acestor măsuri. Înțeleg că această acțiune unilaterală riscă să afecteze foarte grav sănătatea și sustenabilitatea acestui stoc de pere foarte important. Deci, peisajul aici este din păcate mai clar și de aceea am dat undă verde pentru deschiderea procedurii interne la Comisie pentru utilizarea instrumentului comercial împotriva insulelor Feroe. Deci, procedura a fost demarată. Mulțumesc. Urmează acum vorbitorii în numele grupurilor politice și în numele PPE are cuvântul domnul Valensa, 1 minut 30. Dziękuję pani przewodnicząca, szanowna pani komisarz. Mulțumim. Doamna președintă, doamna comisar, îmi face mare plăcere să putem vorbi astăzi de pescuitul islandez de multe ori avem un măr al discordiei între Islanda și Uniunea Europeană uh, pe problema pescuitului. Iată, cotele pescuitului la macro uh, ne arată încă o dată că nu există un respect pentru spiritul de cooperare care stă la baza Uniunii Europene. Este un comportament irresponsabil care poate crea mari și grave probleme în ce privește stocurile de macro. Dacă aceste noi limite vor fi într-adevăr exploatate de Islanda, atunci se va depăși uh, standardul uh, stabilit de ICES, Comitetul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime, cu 35%. Deci va exista o adevărată amenințare la adresa stocului de macro. Eu cred că această acțiune a Islandei trebuie să fie Uh, un factor de care să se țină cont la, negoci- la negocierile de aderare. Trebuie să ne amintim că Uniunea Europeană are instrumente care prevăd inclusiv sancțiuni în cazul în care nu se efectuează o gestiune uh, durabilă a stocurilor. Islanda trebuie să realizeze că toate țările, state membre, țări candidate trebuie să uh, respecte aceleași reguli ale jocului. Acum, mai ales, e necesară o cooperare care să continue uh, ulterior, e necesar să dăm dovadă de, să se dea, de fapt, dovadă de bunăvoință ca să găsim soluții la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc pentru socialiști, are domnul Thomas, un minut și jumătate. Merci, madame la Doamna Thomas. Doamna comisar, cher collègues. Vă mulțumesc, uh, doamna președinte, doamna comisar având în vedere eforturile pe care le-au făcut pescari europeani timp de multe ani în ce privește pescuitul macroului, ar trebui să uh, ne dăm seama că acum se află într-o situație dificilă, pentru că s-a ajuns la stocuri record dar eforturile pescarilor europeni nu au fost răsplătite pentru că, din păcate, acum că stocurile au ajuns uh, la un nivel atât de ridicat, nu noi vom fi cei care vom profita de pe urma acestui lucru, ci pescarii din insule Feroe și din Islanda. Iar situația economică a pescarilor din Europa este compromisă tot sectorul pelagic, pescuitului pelagic este afectat pentru că știm că atât în Irlanda cât și în Regatul Unit și uh, în celelalte state uh, costiere, uh, flotele artizanale nu mai reușesc să supraviețuiască pentru că sunt obligați să um, um, debarce toate speciile pe care le-au prins pentru că uh, aruncarea peste bord va deveni interzisă. Pescari au devenit uh, variabila de ajustare și ei vor fi singurii care vor contribui la efortul de protejare a um, stocurilor. Doamnă comisar, nu trebuie să ne uh, mulțumim cu uh, comunicările. Instanțele europene trebuie să joace rolul care le revine și acest comportament irresponsabil pe plan ecologic și economic să fie sancționat. Ar trebui ca toate statele care nu respectă pescuitul durabil să fie înscrise pe o listă și să fie uh, sancționate. Oare nu a venit momentul să punem sub semnul întrebării pe plan mondial acordurile încheiate odinioară? Mulțumesc acum în numele verzilor are cuvântul domnul Acton. Un minut. Mulțumesc. Doamna comisar, e cam frustrant pentru noi toți să fim aici să discutăm din nou despre același subiect și să constatăm că s-au făcut prea puține progrese, cel puțin în domeniul stocurilor de macro. Macroul este un stoc foarte important și valoros pentru Scoția și e foarte frustrant pentru că uh, reglementările ICES și ale UE par să fie neputincioase uh, ele reușesc doar să reglementeze activitatea pescarilor noștri, însă nu reușesc să îi protejeze de uh, acțiunile statelor terțe, pentru că se pare că acest conflict nu poate fi rezolvat. Ministrul pentru pescuit al Scoției, după cum probabil știți, a sugerat numirea unui mediator internațional pentru intermediarea unui acord în acest uh, dosar dificil, sperând că astfel se va găsi o soluție neutră și obiectivă. Sper că această posibilitate este încă luată în calcul pentru că se pare că facem prea puține progrese cu instrumentele utilizate până acum. Grație. Mulțumesc. În numele ECR, doamna Gerling, 1 minut 30. Mulțumesc. În Regatul Unit și sunt convinsă că și în alte state membre, consumatorii doresc din ce în ce mai mult să cumpere și să mănâncă să, să mănânce pește care a fost uh, capturat din uh, stocuri uh, durabile și doresc să facă o alegere bine informată. Macroul din Atlanticul de Nord-Est începe să apară din ce în ce mai mult în meniuri atât în gospodării cât și în restaurante. Însă, uh, iată că insulele Feroe și Islanda au acționat unilateral, periclitând uh, situația uh, stocurilor de macro. Bun, acum nimeni nu sugerează că încă stocurile vor fi distruse, dar dacă nu se va ajunge la un acord, așa se va întâmpla până la urmă. Deja există o prăbușire a prețurilor. Asta înseamnă că pescarii europeni care au respectat regulile câștigă doar pe jumătate eh, din cât li s-ar cuveni. Deci, împreună cu colegii mei, Eh, solicităm eh, clarificarea acestor chestiuni. Să ni se spune de ce eh, nu a acționat Comisia pentru a avea un acord cu Feroe și Islanda și când va folosi Comisia puterile acordate de Parlament, nu săptămâna trecută, ci acum șase luni, pentru a acționa, pentru a influența o schimbare a comportamentului acestor țări. Și în final, ce se gândește Comisia să facă pentru a mm, remedia această situație? Grazie, ora gli altri oratori. Mulțumesc, acum ceilalți uh, oratori. Domnul Cun nu știu dacă este în sală, deci aș da cuvântul domnului Sanchez Preselu. Un minut și jumătate. Eh, Vă mulțumesc, doamna președinte. E vorba despre respectarea normelor internaționale și a dreptului internațional al mării și a acordurilor de prezervare a acestor stocuri de pește cu tendințe migratorii scăzute. O răspundere care să fie împărțită între toate statele costiere și toate statele care pescuiesc în această zonă a Atlanticului. În ce privește macroul între Norvegia, insule Feroe, Islanda și statele UE. Însă, din 2006 și până în prezent, în mod unilateral, Islanda și insule Feroe și-au mărit cotele de, de patru ori, respectiv de șase ori. S-a constatat uh, această uh, mărire a efortului de pescuit din partea acestor două țări, care de altfel nici nu se ascund și au declarat că vor continua să își mărească aceste cote și pe viitor, în detrimentul uh, interesului comun pe care îl au toate statele din zonă. De aceea, Uniunea Europeană nu poate să-și permită să stea cu brațele încrucișate, trebuie să ia măsuri, trebuie să asigure respectul legilor. Cotele interne, măsurile de gestionare trebuie să fie bine puse în aplicare ține de credibilitatea noastră. Trebuie să restabilim regulile jocului și trebuie să-i sancționăm pe cei care nu le respectă. Doamna comisar, dumneavoastră ați dorit să găsiți soluții de compromis, este normal să adoptați uh, calea dialogului, dar nu uitați că puteți să adoptați și uh, măsuri de sancționare în cazul în care dialogul eșuează. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Cadec, un minut și jumătate. Doamnă comisar, doamnă președinte, stimați colegi, vreau să vă vorbesc despre cât sunt de dezamăgit. Mă dezamăgește modul în care s-au repartizat stocurile de macrou în uh, acest regulament. Acest conflict între UE, insulele Feroe și Islanda este doar reflecția unui conflict mai vechi referitor la gestionarea resurselor. Insulele Feroe și Islanda au o atitudine irresponsabilă cu privire la exploatarea macroului în zonă, ceea ce afectează întreaga regiune. Cotele insulelor Feroe sunt excesiv de ridicate. După cum spunea și colegul Sanchez Presedo, insulele Feroe și-au înmulțit de 5 ori cota, iar Islanda și-a înmulțit-o de 23 de ori în câțiva ani este total nejustificat și irresponsabil. Trebuie să apărăm interesele tuturor actorilor vizați și este primordial să reluăm negocierile. Este vorba aici de dezvoltarea durabilă a oceanului. Profesioniștii din, domenii, din domeniu acceptă cote stricte și reguli stricte și este nevoie să protejăm resursele pelagice din această zonă. Regulamentul din 2012 privind pescuitul nedurabil prevede implementarea de sancțiuni pentru statele care nu cooperează. Acest regulament permite restricționarea importurilor de pește. Ce așteaptă Comisia ca să adopte sancțiuni? Pentru că acestea cu siguranță ar ajuta Islanda și insulele Feroe să își revină un pic. Atitudinea Islandei este provocatoare cu atât mai mult cu cât ea candidează la intrarea în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la Catch the Eye și începem cu doamna Patrao Neveș. Senhora Presidente, Senhora Comissária, a situação que hoje aqui debatemos é grave. Mulțumesc. Doamna președinte, doamnă comisar, situația pe care o discutăm aici e gravă. E vorba de o decizie unilaterală a Islandei și insulele Feroe în ce privește cotele de pescuit ale macroului. Pentru toate statele care practică pescuitul acestui stoc, există reguli care trebuie respectate. Însă, cu aceste decizii unilaterale și cu sporirea auto autodeterminată a cotelor, avem uh, aici un uh, comportament irresponsabil care trebuie să îi se pună capăt uh, printr-o acțiune eficientă. Însă noi nu avem cunoștință de vreo inițiativă a Comisiei pentru a sancționa acest comportament inacceptabil. Atunci când uh, s-a dovedit că Comisia Europeană a utilizat, a dat dovadă de exces de zel în uh, alte împrejurări, Uh, cauzând uh, daune flotei interne de pescuit, uh, atunci trebuie ca și în acest caz Comisia să dea dovadă de același zel la adresa statelor nemembre care iau aceste măsuri. Aș întreba Comisia ce anume face și ce rezultate a obținut și dezbaterea noastră poate fi un stimulent pentru rezolvarea foarte gravnică și eficientă a acestei probleme. Mulțumesc, domnul Niculescu.

Grazie, onorevole Van Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Eh, eh, mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar Damanaki. Recent am avut o dezbatere despre noua politică comună de pescuit, despre faptul că trebuie să fie durabilă, despre cum trebuie să garantăm venituri adecvate pescarilor. Însă lucrurile ne scapă de sub control în relațiile cu Islanda și insulele Feroe. Cum ne putem permite să mai spunem pescarilor noștri ce, ce trebuie să facă și să nu facă când prețurile scad? Cum am ajuns în această situație, doamnă comisar? Suntem într-o comunitate de valori. Dacă s-a semnat un acord, s-a dat un cuvânt, există o obligație juridică unul dintre cele două state care acționează astfel este stat candidat, nu e normal să acceptăm asemenea atitudine. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Stiller. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau doar să adaug ceva la ce a spus domnul Van Nisteron. Doamnă comisar, vă rog frumos să vă gândiți la ce a spus domnul um, mai ales când e vorba despre acorduri cu o, uh, obligații internaționale și aș vrea să uh, Um, menționez faptul că Islanda, într-adevăr, este o țară candidată, o țară care a demarat negocierile de aderare. Dacă săptămâna viitoare, um, așa cum știți, au loc alegeri în Islanda, dacă rezultatul uh, este um, unul care ne va permite să continuăm negocierile de aderare, poate că va fi o bună ocazie să soluționăm și această chestiune. Foarte mult colegi au subliniat faptul că această situație nu mai poate să dureze. Mulțumesc! Grazie, onorevole Davis. Mulțumesc, domnul Davis. Thank you, President. Mrs. Styler has made a... Mulțumesc. Doamna Styler uh, a expus un argument foarte bun. Islanda are o reputație nobilă în, încercând să aibă un pescuit uh, durabil, dar riscă să-și plătească să-și păteze blazonul ca urmare a celor uh, întreprinse în uh, pescuitul macroului. Salutăm uh, negocierile de aderare ale Islandei, dar știm că negocierile au ajuns într-un impas, situația delicată, vin alegerile în Islanda și întreb Comisia dacă face ceva în chestiunea pescuitului. Mă alătur și eu, doamnei Styler Uh, oare dacă noi nu vom putea să continuăm negocierile pentru a avea un acord durabil de pescuit între Uniunea Europeană și Islanda, uh, oare negocierile acestea de aderare sunt supuse vreunui risc? Bun. Nu, nu vreau să depășesc limita alocată. Mă opresc aici. Mulțumesc. Grazie. Mulțumim. Are cuvântul doamna comisar Damanachi. Vă rog. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia nu dorește să intervină în campania electorală din Islanda și vreau să subliniez asta de la bun început. Aș dori acum să mă refer la următoarele chestiuni. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru intervenții și vreau să repet faptul că facem foarte multe pentru a exercita presiune asupra Islandei și a insulelor Feroe pentru ca acestea să revină la masa negocierilor și să uh, reușim să obținem un acord privind uh, stocurile de macrou și de herring din Atlantic. Ce mijloace folosim? Folosim uh, bilaterale, Încercăm să menționăm aceste subiecte în forurile internaționale ori de câte ori și oriunde putem să o facem. Nu excludem niciun fel de propunere din discuție. Am primit, de exemplu, propunerea privind un uh, potențial mediator, dar Trebuie să uh, nu uităm că pentru a avea o soluție a unui mediator trebuie ca toate părțile să fie de acord ca să și accepte după aceea propunerile mediatorului de mediere. Deci va trebui ca mai întâi să fie toată lumea de acord, ceea ce nu este deloc ușor. Dar nu excludem nicio posibilitate. Am înțeles că dumneavoastră toți dintre dumneavoastră, aproape fiecare, toți vorbitorii, chiar aș spune, toți vorbitorii au subliniat faptul că este necesar să fie implementat instrumentul de sancțiune prevăzut în regulament. Trebuie să spun din nou că e important să fim precauți, să respectăm temeiul juridic și să avem aliați. De aceea, în privința macroului, v-am spus că voi discuta din nou acest subiect cu ministrul norvegian săptămâna viitoare. Mă voi întâlni cu el chiar miercuri și după aceea vă voi informa pe toți cu privire la decizia luată. Pentru că trebuie ca aici să colaborăm cu norvegienii, avem mare nevoie de ei. Altfel, rezultatul nu va fi la fel de bun. În ceea ce privește situația heringului, vreau să vă spun că aici peisajul e mai clar. Deci, deci eu am dat undă verde serviciilor comisiei să treacă la implementarea instrumentului comercial pentru sancțiuni comerciale la adresa insulelor Feroe. Pentru că, în acest caz, insulele Feroe au plecat de la masa negocierilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Aici s-a încheiat discuția. Haideți să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul Chichester privind Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și